Avem foarte mult de lucru și așteptăm ca Parlamentul European și Comisia să colaboreze cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat discuția la acest punct de pe ordinea de zi. Mâine avem votul. Trecem acum la ultimul nostru raport pe ziua de astăzi. Este vorba de raportul doamnei Carvalho Referitor la simplificarea implementării programelor cadru de cercetare, dau acum cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Știința, educația și inovația reprezintă pilon de creștere economică și de creare a locuri de muncă. Europa trebuie să inventească mai mult uh, în științe, să-și deschidă sisteme științifice, să promoveze libera circulație a cercetătorilor, să um, sporească și să promoveze excelența. Ziua de astăzi ne arată o lume multipolară în toate domeniile și, bineînțeles, și în domeniul științei. Acest lucru este dovedit de câteva cifre. De pildă, 80% din cercetătorii la nivel mondial uh, lucrează în afara Europei și 69% din brevete sunt înregistrate în afara Europei. Europa investește mai puțin în știință și inovare decât Japonia, Corea de Sud și Statele Unite. Iar această diferență uh, Uh, este mai ales la nivelul investițiilor din sectorul privat. Trebuie să depășim crizele uh, domeniului științific și de inovare. E vorba de uh, subfinanțare, de fragmentare, lipsa de condiții pentru dezvoltare și inovație și birocrație excesivă. Domeniul științific trebuie să fie mai eficient, mai ales prin simplificarea regulilor de finanțare. În acest context, Mă bucur foarte mult că am fost numită raportoare pentru simplificarea implementării programelor cadru de cercetare actuale și viitoare în acest domeniu. Acest raport s-ar putea să aibă un rol important în Europa și vine la momentul potrivit, dat fiind că acum revizuim cel de-al șaptelea program cadru și pregătim cel de-al optulea program cadru. În calitate de raportor, am hotărât să deschid o dezbatere și o consultare publică privind acest motiv, pe acest uh, Uh, subiect. Am consultat foarte, foarte mulți participanți, am avut foarte multe contribuții, ceea ce ne arată cât de importante sunt instituțiile noastre și cât de important este acest subiect pentru cetățeni. Raportul pro propune simplificarea controlului financiar și uh, Uh, sporirea controlului tehnic și științific printr-un, printr control interpares care se bazeze pe excelență. Acest raport are ca obiectiv uh, o mai bună toleranță la risc, simplificarea mecanismelor birocratice de control și consolidarea încrederii în comunitatea științifică și uh, a mediului de afaceri. Dar acest raport este doar primul pas al unui proces care nu este deloc simplu. Este vorba despre punerea aplicare a recomandărilor uh, Uh, de către Comisia Europeană. E nevoie aici uh, și de o însoțire politică a, parla- a, parlament, politică a Parlamentului pentru a duce la capăt uh, acest proces. Procesul de simplificare s-ar putea să fie extins și la alte programe europene, mai ales fondurile structurale, de pildă. Programe cu reguli mai, mai simple vor fi și mai transparente și mai eficiente. Aș dori să mulțumesc colegilor uh, președinției belgiene, comisiei și a tuturor celor care și-au adus contribuția în cadrul consultării uh, publice și în cadrul colaborării. Simplificarea accesului la fonduri pentru cercetare într-o cultură a controlelor care se bazează pe un parteneriat de încredere între toate părțile implicate, astfel încât să se consolideze cercetarea și inovarea în, în Europa pentru ca Europa să devină un uh, loc unde lumea să își dorească să trăiască, să muncească și să fie fericită. Vă mulțumesc foarte mult! Obrigado. Mulțumesc, avem câțiva vorbitori. Începem cu doamna Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să o felicit pe doamna raportor, colega noastră, pentru activitatea sa, fiindcă simplificarea punerii în aplicare a programelor cadru pentru cercetare este o nevoie. Și, așa cum spune și doamna raportor, aceasta acesta este doar una dintre, dintre multele reforme necesare pentru îmbunătățirea finanțării cercetării la nivel european, pentru ca aceasta să fie mai eficientă și în același timp, în același timp să fie mai profitabilă și să aducă dezvoltare și progres social. Se dorește lărgirea sferei propunerii comisiei, suntem de acord cu acest lucru, mai ales în ceea ce privește chestiuni importante, cum ar fi regulamentul financiar, în ceea ce privește prezentarea unor propuneri concrete de simplificare a costurilor medii pentru uh, folosirea mecanismelor de optimizare a timp, timpilor. E vorba de um, sisteme, de ora, sisteme orare. Este foarte important ca comisia să permită rambursarea costurilor uh, care vin de aceste prezentare a propunerii pentru a a înlesni participarea partenerilor industriali, mai ales a IMM-urilor, pentru ca știința, educația și inovarea să reprezinte pilon de creștere economică și de generare a locurilor de muncă. Este foarte important să ținem cont de propunerile din acest raport și um, să punem mai mult accent pe știință și inovare. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lauri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc Mariei Carvalho, care a făcut o treabă extraordinară. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene și vreau să vă rog, doamnă comisar, să îi mulțumiți, doamnei comisar Quinn, care a apreciat această, uh, acest demers de simplificare. Trebuie să simplificăm viitorul, dar trebuie și să tragem concluziile din trecut. Uh, auditorii de la Comisie nu ar fi trebuit să, să aplice reguli mai stricte decât era cazul. Deci trebuie să fie rezolvată problema trecutului. Au existat instituții, institute de cercetare care sfidau Uniunea Europeană, iar acum, cu discernământ, cu respectarea bunei gestionări și respectându-se riscul tolerabil de eroare și, de asemenea, ținându-se cont de uh, contraaudituri independente, se va implementa de asemenea și un mediator european și prin toate acestea trebuie să recâștigăm încrederea tuturor institutelor de cercetare, cu controle bune și cu finanțări europene. Și atunci vom negocia viitoarele perspective bugetare pentru a putea să ne uh, ocupăm mai bine de cercetare, să o europenizăm într-o legătură de încredere între statele membre și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă comisar! Mulțumesc. Marisa Matias. Mulțumesc. În primul rând vreau și eu să o felicit uh, pe colega noastră pentru acest raport foarte bun și pentru modul în care a desfășurat acest proces democratic uh, în, în Parlament și în afara acestuia. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să o felicităm. Al șaptelea program cadru este programul cel mai vast cel mai extins la nivel internațional în ceea ce privește cercetarea, iar propunerea de simplificare a Comisiei Europene este binevenită în acest sens. Dar Propunerea Parlamentului European îmbogățește foarte mult această propunere a Comisiei. Îmbogățește recunoașterea faptului că o simplificare nu este de ajuns și se face o, o, de, o valorificare a domeniilor de cercetare, uh, în ceea ce privește limpezimea transparenței și participării și democrației, în ceea ce privește egalitatea de șanse, în ceea ce privește accesul la finanță, finanțarea disponibilă, în ceea ce privește alegerea unui model care să nu mai fie temeiat pe, birocra- pe birocrație și mai orientat către excelență, în ceea ce privește recunoașterea uh, recunoașterea importanței domeniilor științifice și în ceea ce privește importanța uh, partenerilor noștri în acest domeniu. Conchid, domnule președinte, spunând că punerea în aplicare a acestei propuneri ar avea ca rezultat îmbunătățirea condițiilor de lucru a tuturor cetătorilor europeni, precum și o îmbunătățire sporită a cercetării la nivel european. Iată de ce trebuie să conlucrăm. Vă mulțumesc. Obrigado. Domnule Kelly. Felicitări pentru toate acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană. Din păcate însă, uneori uh, există persoane care vor să aibă acces la fonduri și nu reușesc. aceste persoane depun solicitări și solicitările nu uh, primesc un răspuns pozitiv. La fel, în ceea ce privește um, solicitările pentru finanțarea programelor culturale și educaționale. Ar trebui să facem ceva pentru a reduce uh, cu 25% birocrația până în 2020. Pentru că în uh, audit și în alte domenii, tot ceea ce s-a făcut pozitiv a fost uh, a fost uh, mai puțin eficient din cauza acestei birocrații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, aveți cuvântul. Aveți uh, ultimul cuvânt în această seară. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, câți ați mai rămas. Vreau să vă felicit și să o felicit pe doamna Carvalho pentru acest raport foarte cuprinzător care se ocupă de domeniul cercetării din Europa și de simplificarea uh, regulilor în, pentru beneficiari și reducerea poverii administrative. Comisia a adoptat o comunicare pe acest subiect, prezentând o listă lungă de opțiuni pe termen scurt și lung uh, de simplificare, ceea ce a declanșat o dezbatere interinstituțională foarte aprinsă și Comisia se bucură că acest subiect a fost luat atât de mult în serios. Mulțumim pentru că ați susținut cele mai multe dintre propuneri și ați și adăugat unele din partea dumneavoastră foarte interesante. Și Consiliul a venit cu sprijin similar. Și pe baza unui raport interinstituțional, și uh, pe baza acestui consens pe care îl avem, cred că trebuie să trecem acum la acțiune. Uh, dorim simplificarea și respectarea principiilor simplificării din raportul dumneavoastră. Simplitate, transparență, siguranță juridică, consecvență, excelență și, după cum ați spus, o abordare bazată mai mult pe încredere pentru instituțiile de cercetare. Acestea sunt orientări importante pentru gestionarea activităților. Aveți anumite propuneri în raport și sunt și unele din um, concluziile Consiliului care pot fi implementate în cadrul actual. Comisia caută soluții de implementare rapidă. Ne gândim la extinderea uh, anumitor programe, la o abordare mai flexibilă în ceea ce privește prefinanțarea și la suma uh, forfetară pentru anumite costuri. De asemenea, luăm foarte în serios Uh, interpretarea inconsecventă a diferitelor reguli și proceduri din programul cadru 7. Lucrăm la uniformizarea interpretării regulilor. De asemenea, vom lucra la uh, reducerea termenelor și accelerarea plăților. Nu trebuie să uităm că e nevoie de o revizuire a regulamentului financiar și a regulilor de implementare dacă dorim o modificare cu adevărat profundă. Numai așa se vor putea înlătura marile obstacole. Există un program specific pentru a detecta erorile și pentru a reduce pragul de eroare acceptat rezidual la sub 2%. Astfel se reduce povara administrativă și pentru beneficiar și pentru comisie. Deci riscul de eroare uh, trebuie să permită Comisiei să-și optimizeze rentabilitatea și să echilibreze nevoia de control real, bazând, bazându-și relația cu cercetătorii pe încredere. Mulțumesc foarte mult pentru raport și pentru implicare. Puneți bazele unei munci foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și eu, domnul comisar. Dezbaterea se încheie. Vom vota acest raport mâine. Mâine ne întâlnim la 9. Ordinea de zi pentru mâine a fost publicată, o veți găsi pe pagina de internet a Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare, mulțumesc și interpreților.